Domnule președinte, eu am votat împotriva acestei directive pentru că uh, nu reprezintă un compromis echitabil între interesele uh, autorilor și cele ale utilizatorilor internetului. Am fi putut avea alte soluții, însă, mai ales uh, deținătorii de drepturi, riscă ca uh, prin filtrele respective să fie uh, remunerați mult uh, prea puțin uh, și, după părerea mea, uh, nu a procedat foarte bine. Uh, deținătorii de drepturi vor constata că această directivă le va aduce mult mai puține, uh, mult mai puțin profit decât credeau și se va încuraja monopolul în aceste domenii și mulți tineri care ar fi putut să voteze pentru Uniunea Europeană acum au de suferit. Mulțumesc! Doamna Harkin. Mulțumesc. Astăzi a fost uh, o zi bună, pentru că Parlamentul European uh, a apărat uh, drepturile autorilor, artiștilor, jurnaliștilor și ale editorilor în sectorul creativ și s-a luptat pentru remunerarea lor corectă. Am făcut acest lucru facilitând drepturile de autor și ne-am referit la faptul că munca lor adesea este folosită în scop uh, de a se îmbogăți de către diverse platforme digitale. Platformele tehnologice nu vor mai reuși să facă acest lucru, nu vor putea să se mai îmbogățească pe spatele artiștilor și a celorlalți a căror uh, muncă, performanță și creativitate a fost uh, exploatată consecvent până acum. Astăzi, Parlamentul nu s-a înclinat în fața campaniilor celor care doreau să-și păstreze poziția dominantă. Și, în fine, unul dintre principiile pe baza cărora trebuie să continuăm să construim Uniunea Europeană este principiul remunerării decente pentru lucrători și pentru munca prestată. Și cred că am reușit să aplicăm acest principiu astăzi la Parlament, asta în domeniul creativ. Gracias, señor Omarji. Mulțumesc, domnul Omarji. Mulțumesc, domnule președinte. Protejarea autorilor și să ne opunem uh, GAFA, aceasta nu înseamnă să facem ceva rău, ci e vorba să protejăm milioane de cetățeni în întreaga Europa care își pun întrebări în legătură cu libertatea netului. Pentru că, în ciuda progreselor făcute pentru a proteja autorii, libertatea de exprimare și partajarea liberă a cunoștințelor sunt puse în pericol de către procesul de filtrare masivă a conținutului pe care îl pregătește directiva. Textul îl consider cu adevărat liberticid și care va duce la o adevărată cenzură a culturii. Directiva este deja depășită, este uzată prin conceperea internetului pentru secolul trecut. Lupta este cu totul alta și ținta este de asemenea cu totul alta. Avem nevoie de un nou internet care să-i protejeze într-adevăr pe Uh, cei care creează și să îi taxeze cum trebuie pe GAFA și alții ca ei. Mulțumesc. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Cel mai ușor ar fi fost astăzi să ne abținem sau să pretindem că nu suntem aici și să nu votăm așa cum au procedat unii colegi. Dar eu nu fac așa, eu uh, votez întotdeauna și am votat uh, pentru această Uh, propunere, care a fost foarte controversată. Uh, sigur, înțeleg preocupările, dar trebuie să ne asigurăm că legislația evoluează, ține cont de dezvoltările tehnologice, dacă dorim să avem o piață unică digitală funcțională. Sprijin uh, protecția drepturilor autorilor și a drepturilor de copyright. Uh, jurnaliștii, actorii, uh, dar și uh, creatorii culturali trebuie să fie remunerați pentru tot ce, ce produc și trebuie să avem un echilibru între drepturile lor și drepturile celorlalți actori economici. Această propunere acoperă lacunele de până acum, astfel încât fiecare este remunerat în mod echitabil și nu doar marile companii tech, cum s-a întâmplat până acum. Piața unică digitală nu este doar un forum uh, economic, ci și un forum uh, cultural și sprijin măsurile care au ca scop uh, protecția uh, conținutului cultural. Niciun artist sau uh, jurnalist nu ar trebui să fie exploatat fără să beneficieze de o remunerație corectă. E o directivă care poate să fie îmbunătățită atunci uh, când va fi implementată la nivel de stat membru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Scripec. Mulțumesc, uh, domnule președinte. După trei ani de muncă și de căutări a soluției ideale pentru, DG, uh, pentru era digitală, trebuie să constatăm că autorii acestei directive au eșuat. De aceea am fost împotriva acesteia și sunt trist cu adevărat că nu i-am auzit pe cetățeni și că am adoptat această directivă. Inteligența artificială și tehnologia digitală sunt o provocare importantă pentru democrație. Ele oferă autocraților noi posibilități de propagandă. Și se poate întâmpla ca originalul să se piardă sub uh, diverse uh, opere generate artificial. Eu sunt uh, autorul a foarte multe traduceri de cărți și Deținătorii de drepturi de autor, precum și autorii, trebuie să aibă drepturile garantate. În uh, țările foste comuniste avem o mare experiență cu limitarea libertății. Îi înțeleg pe cei care și-au dorit să votăm împotrivă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ruohanen Lerner. Mulțumesc. Foarte multe NGO-uri și experți de asemenea au criticat cu putere această nouă directivă. De aceea sunt îngrijorată în ceea ce privește filtrarea automată, algoritmii utilizați și uh, ce să facem, de exemplu, cu uh, satira. Aceasta ar putea duce la o cenzură automată, la o limitare a libertății de exprimare și mai puține Uh, posibilități de creștere, o reducere a concurenței internaționale, pe de altă parte. Directiva schimbă și logia, logica legăturilor. Uh, marile publicații au de câștigat, în schimb cele mici sunt cenzurate. Trebuie, bineînțeles, să asigurăm drepturile de autor pe internet și jurnaliștii să fie remunerați Însă riscurile care apar în cadrul acestei uh, reforme sunt enorme și de aceea am votat împotrivă și în special împotriva articolelor problematice. Mulțumesc, domnul Sosniers. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus, eu nu permit ca cineva să ne biciuiască Uh, aceasta este uh, ca și când am dat dovadă de ușurință. Uh, nu avem numai biciul de la Vașovia, ci avem și biciul cel mare de la Bruxelles și iată, suntem biciuiți cu două biciuri, o dată de la, la Vașovia, o dată de la Bruxelles și ne pierdem libertatea. Cum se întâmplă asta? Uh, avem de-a face cu o criză, ne întreb dacă ne lipsesc autorii sau uh, mor de foame, uh, nu, au, nu putem beneficia de acces la cultură. Nu, nu e așa. Avem un acces neîngrădit la cultură, avem o explozie de creativitate, avem enorm de multe opere de artă. Este doar un pretext folosit pentru a cuceri ultimul bastion de libertate din lume. Și e o încercare a birocraților, a tehnocraților, a celor care reprezintă Parlamentul European european. Uh, internetul uh, ar fi trebuit să se autoreglementeze. Dar e uh, dovada că uh, lumea nu poate funcționa fără reguli proaste. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Polceac! Poate că cea mai simplă cale de a răspunde la acest vot a fost să ne abținem respectiv să lipsim de la reuniunea de astăzi. Însă asta ar fi fost mult prea simplu. Cred că autorii și deținătorii de drepturi de autor, fie că este vorba despre producători sau deținători de software, au dreptul să fie remunerați pentru creațiile lor. Pe de altă parte, utilizatorii au dreptul să beneficieze de niște condiții astfel încât să obțină licențele. Trebuie să echilibrăm cele două interese și sunt mulțumit de rezultatul de astăzi. Pentru că nu am reușit să votăm cu privire la toate amendamentele. În ceea ce privește articolul 13, e bine, articolul 11 este unul echilibrat, dar articolul 13 a fost schimbat la trialog în așa măsură încât totul a devenit uh, un mare amestec. Ar trebui să corectăm acest lucru și nu am reușit să facem acest lucru până una alta din cauza procedurii de vot de astăzi. De aceea m-am abținut în final. Mulțumesc, domnul Mamichinț. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că putem fi uh, felicitați pentru că am votat în sfârșit pentru cenzură pe internet. Pe internet. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu știu de fapt de ce s-a uh, acceptat și acea uh, clauză pentru domnul Vos. Eu nu am susținut uh, propunerea doamnei Regner pentru niște amendamente și am votat pentru prima lectură și pot să vă felicit pentru că, într-adevăr, ne îndreptăm înspre uh, direcția Moscovei și a URSS-ului dar până la urmă nu vom vedea nimic din acești bani pentru că doar marile corporații vor avea de câștigat. Dacă credem că nu va exista cenzura, din potrivă, aceasta va exista și noi, cei din estul Europei, înțelegem foarte bine asta. Nici știu, nu știu cum se poate rezolva problema. Important e că cenzura a venit peste noi. Mulțumesc. S-au prezentat uh, propuneri de rezoluții în legătură cu persoanele de origine africană. Am să dau cuvântul în primul rând doamnei Kenge. Grație, președinte. Per la... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru prima dată, Europa recunoaște această formă odioasă de uh, în față de persoanele de origine uh, africană și această formă de uh, rasism este, din păcate, tot mai uh, răspândită în Europa. Această rezoluție este un prim pas înspre o societate mai uh, inclusivă, o societate care să respecte, îi respecte mai mulți uh, pe cetățeni și în care nu va mai exista uh, ură de rasă. Mulțumesc! De informe. Mulțumesc, trecem. Cofot, Niermayer,

Fiecare uh, bănuț pe care nu îl plătesc este unul furat de la instituțiile noastre publice. De aceea este o palmă în fața celor care își plătesc uh, taxele și impozitele zi de zi după care merg la muncă. Acesta este o problemă internațională, de aceea este nevoie de instituții internaționale precum Uniunea Europeană care să dea dovadă de curaj și să aibă capacitatea de a face reforme. De aceea dorim ca Uniunea Europeană să se conformeze acestor reguli indiferent de rezultatul Brexitului. Sunt multe probleme în țara mea fără să mai existe și vreo competiție în ceea ce privește fiscalitatea. Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc! Domnul Mann. <clears throat> Domnule președinte, am participat timp de cinci ani la comisiile taxe 1, 2, 3 pentru a combate evaziunea fiscală, evitarea plătirii taxelor, dar și uh, la Comisia Specială Panama. Eu am participat la audieri nenumărate cu bancheri, cu tot felul de anchetatori fiscali și cu miniștri de finanțe. Activitatea denunțătorilor de uh, activitate și a jurnalismului de investitate, dar și a eurodeputaților, a meritat eforturile noastre. Uh, aș dori să amintesc audierea cu fiul jurnalistei uh, uh, Dafne Galiția, care a fost ucisă în 2017. 1200-500 de amendamente au fost integrate ca amendamente trebuie să combatem oazele fiscale, trebuie să combatem criminalitatea fiscală, așa cum se spune în raportarea pe țară. Uh, Parlamentul European și Comisia de uh, Control Bugetar trebuie să continue activitatea și statele trebuie să coopereze mai bune, uh, iar unanimitatea în ce privește chestiunile fiscale trebuie să dispară. Trebuie să ținem cont de echitatea fiscală în Europeană. Mulțumesc, domnul Stroieschi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu am, uh, dacă și înțeles dinainte ceea ce voia să spune domnul Man, nu ar fi trebuit să mai uh, iau cuvântul, pentru că eu mă alătur celor spuse de dânsul și asupra acestui lucru voiam să atrag și eu atenția. Voiam să spun că lucrările au durat un singur an, însă de la început, de la începutul activității noastre parlamentare, am încercat să îmbunătățim aceste prevederi. Însă am fost uh, adesea împiedicați. Mă bucur că, în ciuda acestor obstacole, am reușit să elaborăm multe compromisuri și, în final, acest raport a devenit unul acceptabil. Putem să spunem că acesta reprezintă un uh, drum bun pe calea progresului. Dar a durat destul de mult. Ritmul în care am lucrat decide cu privire la faptul dacă putem să fim cu adevărat eficienți. Mulțumesc! Gracias, señor Rosati panie przewodniczący! chciałbym z wielkim zadowoleniem przywitać. mulțumesc foarte mult. aș dori să îmi exprim recunoștința față de autorii raportului și să felicit faptul că a fost adoptat. Parlamentul a votat deci pentru acest raport și mă bucur și de faptul, faptul că a avut o, am avut o susținere transpartinică eu am participat la lucrările Comisiei Tax 3, uh, am cooperat uh, foarte strâns cu raportorul și uh, am reușit să obținem un compromis care a fost sprijinit de majoritatea partidelor politice, inclusiv de partidele britanice. Avem recomandări acum pentru statele membre. Este încununarea unui proces pe care Parlamentul European l-a lansat în urmă cu ani Uh, s-a lansat uh, împotriva acestei lupte, împotriva evaziunii, evaziunii fiscale. Pentru noi este vorba de o adevărată prioritate sau una dintre cele mai importante priorități pentru noi. Iar acest uh, raport este unul dintre rapoartele pe care le așteaptă cetățenii europeni. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Danuta Ialovieska. Parlamentul European joacă un rol important nu numai pentru Uniunea Europeană, ci pentru fiecare stat membru în parte, iar uh, evaziunea fiscală și evaziunea fiscală în ceea ce privește TVA-ul uh, produce pagube importante. Anchetatorii uh, din domeniu nu cooperează suficient de eficient între ei, iar nici schimbul de informații nu se desfășoară cum ar trebui. Aceasta este o problemă importantă. În plus, anumite guverne nu sunt foarte eficiente în ceea ce privește evaziunea fiscală și de lapidarea de bani. IMM-urile nu își permit uh, consultanți fiscali uh, scumpi. De aceea, ar trebui să nu mai acceptăm actualele prevederi, pentru că acest lucru nu face bine nici politicii uh, de la nivelul statului și nici economiei. Ar fi bine să avem un cadru european în acest sens, astfel încât să putem uh, combate evaziunea fiscală și criminalitatea în acest domeniu. La votul de astăzi am votat în favoarea acestui raport. Mulțumesc, uh, doamna Lopez Bermeagă. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Evaziunea fiscală și eludarea fiscală sunt uh, chestiuni care afectează economia noastră și fac să ne lipsească resurse ce ar putea fi utilizate pentru cetățeni și scad încrederea față de instituții. Această viziune a făcut să crească exasperarea și indignarea societății noastre pentru că presiunea fiscală și exigențele se aplică întotdeauna pentru clasa de mijloc și sectoarele cele mai populare defiscalizarea veniturilor a însemnat și o deteriorare vizibilă pentru serviciile publice în multe din țările noastre. Sub uh, falsul pretext că aceasta favorizează ocuparea, s-au uh, utilizat mecanisme fiscale care au sărăcit uh, statele și au dificultat și mai mult politicile sociale. Am votat pentru raport pentru că Comisia Taxe 3 a lucrat foarte bine și a arătat în ce măsură marile companii utilizează astfel de mecanisme de inginerie fiscală din ce în ce mai agresive pentru a scăpa de responsabilitățile lor. Existența paradisurilor fiscale este practic o lacună enormă care permite eludarea impozitelor, în special pentru marile companii. Am constatat de asemenea că diversitatea practicilor fiscale în Europa a creat o adevărată concurență între țări, lucru de care profită marile companii cu un singur obiectiv, să fie impozitate cât mai puțin. Și în această logică a concurenței nimeni nu are de câștigat ar fi mai bine să scădem impozitele și să se ofere mai multe avantaje fiscale, pentru că concurența care merge în jos uh, este în detrimentul marii majorități. Rămâne să vedem care este responsabilitatea statelor pentru a aplica recomandările făcute în raport. Dacă dorim într-adevăr să recuperăm încrederea cetățenilor, să scădem uh, problemele sociale, atunci trebuie să garantăm minimul necesar pentru ca cetățenii să aibă încredere în instituții și problemele fiscale sunt extrem de sensibile și importante. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum se suspendă ședința până la orele 15. Mulțumesc!